Vă rog. No, mi dispiace, Eu mi chiamo Roberto Ionta, per questo non... Eh, <laughs> Mulțumesc, mă numesc Roberto Ionta. Domnule Lake, ce petiție aveți? 57 din 2018 e petiția mea, nu știu dacă cu 100 semnături. Bun. Dar vă rog, aveți cuvântul. Domnii care vă însoțesc sunt alți petiționari cu pe alte petiții? Bun, aveți 5 minute. Mulțumesc, în primul rând vreau să mulțumesc Comisiei Petiții din Parlament, celor prezenți, cei care duc această luptă pe care trebuie să o ducă înainte, pentru că e nevoie să se evite obligarea la vaccinare. Există prea multe vaccinuri în Italia și se discriminează copiii din Italia față de cei din Europa, pentru că se prevede și excluderea acestora între perioada 0-6 ani. Deci e foarte discriminatoriu față de situația altor copii din Europa. copilul respectiv pur și simplu nu poate să-și urmeze traseul uh, educațional înainte de a ajunge la școală. Uh, doctorul Franchi arată în mod foarte clar prezența în cadrul acestor vaccinuri a diverselor uh, organisme, printre care și aluminiu și alte metale toxice, prin urmare, aș vrea să cer Parlamentului European să ia o poziție în sensul articolului 6 din tratatul privind funcționarea, sănătatea publică este o prioritate a Parlamentului European și ideea este să se implice inclusiv cu comisie pentru a avea o propunere care să garanteze securitatea tuturor cetățenilor italieni care, din păcate, la uh, vârste foarte mici uh, trebuie să facă 10 vaccinuri. Atât am avut de spus și sper că Parlamentul European să-și asume răspunderea care îi revine, pentru că sănătatea copiilor este sănătatea noastră, viitorului nostru și sper că E o luptă ce trebuie să va fi importantă pentru uh, Parlamentul European. Sănătate înainte de toate. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul Comisiei. Doamne Ingombrăsă. Der blev i 2017 vedtaget en, en lov i Italien, der gør det lovpligt suntem uh, conștienți că în Italia s-au adoptat uh, legi care impun obligativitatea vaccinării până uh, în, în anii recenți vaccinuri care reprezintă condiții pentru accesul la școlarizare. În uh, general uh, este vorba de, stă, de boli, de vaccinuri pentru boli care pot fi tratate și fără vaccinare. În Italia însă s-a introdus uh, vaccinarea obligatoriu. Legislația din acest domeniu a, a dus la dezbateri pe scară națională și astăzi eh, vedem că aceste dezbateri ajung și în Parlamentul European. Uniunea are un, eh, o marjă de manevră redusă în ceea ce privește aceste eh, aspecte pentru că ceea ce ține de sănătate, de sănătate pe plan național, este de competența statului italian. Politica de vaccinare cade în răspunderea statelor membre iar Uniunea Europeană încurajează statele membre să extindă paleta de boli care pot fi prevenite prin vaccinare. În majoritatea statelor europene există o acoperire destul de substanțială eh, din punct de vedere al vaccinării. Eh, deci, iată, ce face Comisia Europeană? Schimbăm informații cu privire la vaccinare și pentru asigurarea sănătății publice am uh, ministrii uh, sănătății din Uniunea Europeană au uh, semnat declarații comune care recunosc acele boli împotriva cărora vaccinarea trebuie efectuată în scopuri preventive. De asemenea, uh, culegem uh, informații cu privire la bolile respective și la uh, procentele de vaccinare, la datele cu privire la vaccinare, organizăm campanii de informare pentru public și schimbăm bune practici. În uh, septembrie, Comisia și Organizația Mondială a Sănătății vor organiza un congres, o adunare internațională pe tema vaccinării Iar în ceea ce privește această petiție, trebuie să spunem că avem un rol foarte important în ceea ce privește aprobarea calității vaccinurilor folosite. Uh, acestea sunt uh, uh, supuse unor testări riguroase înainte de autorizarea punerii pe piață. Gracias. Mulțumesc. Deputații, dacă doresc să intervină. Vă rog, doamna Kirton. Thank you very much. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și petiționarilor pentru că au venit uh, la Parlamentul European. Cred că petițiile arată o tendință foarte îngrijorătoare la care asistăm în Europa. Cum spunea și Comisia, în mai multe state membre au reapărut boli care erau considerate eradicate ne uităm în uh, Marea Britanie și vedem că în august, numai în august, după 230 de cazuri de uh, pojar, am pierdut statutul de uh, țară care eradicase această boală la uh, Organizația Mondială a Sănătății. Și asta pentru că părinții nu și-au vaccinat copiii dezbaterea privind vaccinarea în Regatul Unit a fost foarte vie. De câțiva ani încoace se discută pe baza unor studii medicale care au fost uh, dezavoate de cercetări ulterioare și de către întreaga lume medicală. E vorba de o serie de oameni care au fost uh, efectiv eliminați din profesia medicală, dar au continuat să călătorească prin lume și să împrăștie ceea ce noi numim dezinformare în legătură cu vaccinurile și cu um, Um, mai ales acele vaccinuri uh, care ar trebui să fie folosite cu regularitate în uh, țările noastre. Deci există pe piață foarte multe informații false în legătură cu felul în care se aprobă medicamentele, în, felul, cu, uh, în legătură cu conținutul acestora, cu formula, uh, formulele chimice implicate. Deci uh, se spune în general că vaccinurile sunt uh, factori de risc, de cancer și așa mai departe. Deci avem o răspundere acum ca politicieni și ca um, funcționari publici să um, ne asigurăm că această informație este Uh, verificată și că informațiile false sunt eradicate. Îmi mm, cer scuze, că, dar trebuie să spun asta aici deschis, o spun deschis și o spun și în fața Comisiei PETI că aceste preocupări nu trebuie uh, dezbătute aici. Eu sunt foarte preocupată de faptul că am observat în mai multe state, nu numai în Europa, dar și în Statele Unite și în alte părți, uh, o tendință de utilizare a platformelor sociale pentru a distribui aceste mituri și pentru a promova povești uh, înspăimântătoare în legătură cu vaccinurile. E vorba însă să nu uităm de boli mortale, de boli uh, fatale care uh, pot fi combătute și chiar eradicate. Sigur că vaccinarea este o, o competență a statelor membre, e responsabilitatea lor, dar nu cred că ar trebui să punem sub semnul întrebării criteriile foarte stricte care se aplică în uh, profesia medicală. Sigur că întotdeauna trebuie să ne punem întrebări și să um, fim curioși, dar odată ce un produs medical a fost introdus pe piață, un medicament sau un vaccin, trebuie să ne asigurăm că acesta a trecut printr-o serie foarte uh, riguroasă de teste uh, și îndeplinește criterii științifice foarte clare. Trebuie să discutăm aceste lucruri și în uh, Comisia pentru Mediu și în Comisia pentru Sănătate să reevaluăm uh, conținutul regulamentelor ce privesc uh, medicamentele și vaccinurile, dispozitivele medicale. Cred că asta putem face ca uh, Parlament European pe baza lucrurilor sesizate de această uh, petiție, însă trebuie în același timp să combatem această campanie de dezinformare care pune sub, în pericol uh, viețile copiilor noștri și ai copiilor din întreaga lume. Domnul Iar acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Tocmai uh, recent uh, am văzut uh, o uh, emisiune uh, de televiziune foarte interesantă uh, Uh, dacă airbag-urile sunt periculoase, e adevărat, unele pot fi periculoase, dar nimeni nu s-ar gândi la această idee de a le interzice. Uh, mi se pare că există o comparație cu vaccinurile, s-ar putea să existe cauze uh, pagube colaterale, dar ele nu depășesc nici de pe departe beneficiile vaccinurilor. Și sunt absolut de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea. Am avea nevoie în Uniunea Europeană, uh, sigur, uh, avem uh, piața unică, avem uh, și uh, autorizațiile pentru medicamente pe această piață unică. Am avea nevoie însă și de o strategie privind vaccinurile, pentru că știm că uh, campaniile de vaccinare sunt foarte diferite de la un stat membru la altul și în ultimul timp a apărut tot mai multă neîncredere în vaccinuri. Unele state membre combat acest fenomen mai eficient decât altele, dar în orice caz eu uh, propun ca petiția să rămână uh, deschisă uh, să fie închisă, pentru că până la urmă este vorba de o competență a statelor membre, tot ce ține de sănătate. Armonizarea la nivel european este foarte importantă în acest domeniu. Li do due minuti al aveți două minute, domnule petiționar, pentru că nu ai vrea nimeni altcineva să intervină dintre deputați. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să vă spun că în documentele pe care vi le-am transmis avem datele pentru Agenția Italiană a Medicamentelor. Deci o agenție publică din Italia. Nu e vorba de un doctor nebun uh, undeva într-o clinică pe Marte, ci Agenția medicamentelor din Italia vorbește despre 31 de cazuri la 100.000 de reacții adverse. Problema este minimizată aici pentru că cei doi deputați care au intervenit au spus că vorbim de fake news. Când vorbim despre sănătatea copiilor, trebuie să verificăm de 10, de 100, de 1000, de ori ce facem în ceea ce privește securitatea copiilor la niște vârste așa de mici. Prin urmare, eu sper că Parlamentul poate cel puțin în ceea ce privește securitatea vaccinurilor, să facă ceva față de situația actuală când nu se face mai nimic. Mulțumesc! Am ascultat uh, intervenția petiționarului, a comisiei, a deputaților. Propunerea președinției este să transmitem această petiție comisiei ENVI pentru ca aceștia să studieze problema pe fond și considerăm încheiată examinarea acestor petiții, luând în considerare ce am auzit, pentru că noi nu avem alte competențe pentru a continua să examinăm aceste petiții. Sunteți de acord? Mulțumesc domnului petiționar din Italia. Continuăm cu următoarea petiție prezentată de un cetățean polonez cu două semnături în numele societății privind con construcția unui terminal de uh, recipiente într-un spațiu Natura 2000 în Polonia. Petiționarul nu a putut să fie astăzi prezent, așa că dăm cuvântul comisiei domnului Jinski mai concret. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. În legătură cu petiția. Ea se referă la construirea unui terminal pentru containere în o regiune din vestul Poloniei. Petiționarul are preocupări cu privire la impactul acestui proiect asupra mediului, inclusiv uh, asupra site-ului Natura 2000 și asupra calității vieții pentru populația din zonă. Conform informațiilor pe care Comisia le are, proiectul este în fază conceptuală pentru un moment, iar uh, procedurile de obținere a autorizațiilor nu au început. Dacă promotorul proiectului, adică autoritatea portoară, decide să urmeze, să continue cu acest proiect, acesta va fi supus unei valori de impact de mediu care include și integritatea uh, site-ului respectiv și implică și consultări publice. Petiționarul va fi capabil la acel moment să își facă auzite preocupările. Conform legislației internaționale, în anumite împrejurări, individul poate primi statutul de parte și poate participa la proceduri. Deci în această etapă, etapa nu poate identifica nicio încălcare a legislației uh, vis-a-vis -vis de acest proiect. Mulțumesc! Ahora es el turno de los... Membrii comisiei trebuie să intervină acum. Începem cu Sladovica. Uh, I hope that the petitioner is... Sper că petiționarul privește pe internet uh, dezbaterea noastră pentru că n-a putut fi prezent. În primul rând vreau să îi mulțumesc pentru această alertă timpurie și cred că în ciuda concluziei Comisiei că nu ar exista încă nicio încălcare a legislației, în această etapă a proiectului, e bine totuși să fim preveniți din timp. În țara mea, Letonia, avem o, un proiect similar. Uh, tot într-o zonă ce ține de Natura 2000. Și e vorba tot de un depozit de uh, containere maritime. Poate e o epidemie de așa ceva. Sunt toate semnele că s-ar putea încerca evitarea anumitor condiții, inclusiv uh, prin ocolirea acelui studiu de impact de mediu. Deci cred că e bine că există această petiție și putem cere Comisiei să acorde atenție adecvată acestei situații care trebuie să respecte legislația europeană și legislația națională. Perfecto. Alguien mai? Bun, mai vrea cineva să intervină? Peter Iar. Für die Kollegen, äh, also die, die, die Argumente... Am ascultat uh, argumentația colegei, uh, care este corectă. Cred că mă, mă tot gândeam dacă trebuie să închidem uh, petiția sau să o menținem deschisă. Petentul are dreptate, într-un fel, dar mi-aș dori ca uh, comisia uh, să uh, studieze proiectul și să tragă consecințele, mai ales în fața de planificare Eh, se pare că a existat o eh, problemă de planificare în această fază. E vorba de o eh, proiecte foarte mari de ambergură și dacă se face o greșeală, atunci e foarte greu mai târziu să corectezi această greșeală după, plana, după faza de planificare. Deci comisia ar fi face bine să tragă consecințele și apoi Ehm, problema este că dacă acceptăm această petiție, ea va duce cu sine și altele. Deci întrebarea pentru mine sau dilema este dacă trebuie să o menținem deschisă sau să o închidem. Ehm, dacă o menținem deschisă, atunci trebuie să stabilim un termen ehm, și să nu o dăm uitării, pentru că petentul trebuie să primească în timp util un răspuns. Deci uh, vă propun până la urmă un compromis, să o menținem deschisă și să stabilim un termen limită pentru ca uh, petentul uh, să primească un răspuns, deci ca petiția să nu fie dată uitării. Asta este problema în comisia noastră, că câteodată unele rămân și avem de-a face cu sleeping beauties, cu frumoasa din pădurea adormită. E o sugestie pe care o fac în atenția colegilor. I think we're happy uh, to keep da, am dorit să lăsăm petiția deschisă, nu e nicio problemă. Vayamos, vamos a concluir. Bun. Propunerea comisiei este să păstrăm deschisă petiția și să transmitem o scrisoare reprezentanței permanente a Poloniei în care să informăm despre chestiunile din petiție care să arate că există o preocupare, inclusiv între membrii comisiei noastre, pentru că în august anul acesta Parlamentul polonez a introdus o lege specială în ceea ce privește extinderea terminalului cu containere din această zonă. Acestea fiind spuse, având în vedere cererea coordonatorului popular, odată ce primim informațiile din partea autorităților din Spania, vom face a doua revizuire a petiției și atunci o să putem spune dacă e finalizată sau nu. Dar cerem Comisiei informații la zi cu privire la proiect, având în vedere aceste informații pe care tocmai le-am spus. Extinderea respectivului spațiu hotărâtă în august anul acesta de în Polonia prin lege. Dacă sunteți de acord, trecem la următoarea petiție. Mergem foarte repede. Ar trebui la 3 și 25 să începem discuțiile pe această petiție. Avem un petiționar, domnul Oliver Steiner. Sunteți dumneavoastră, Oliver Steiner? Nu. Am mers foarte repede înainte. Următoarea petiție, 2553. Petiționarul nu e aici, deci facem o pauză până sosește. Los servicios de la Camera mi s-a diciendo... Mi se spune din partea secretariatului că azi dimineață petiționarul, domnul Steiner, a spus că nu va putea veni astăzi aici, dar sunt membrii comisiei prezenți, deci dacă vreți, continuăm cu această petiție. 2553 este numărul petiției din 2014 a domnului Buchlemeier din Germania, privind microplasticurile și nanoparticulele și 663 din 2015 privind o procedură pentru instalarea unui sistem de purificare și filtrare a microplasticurilor din apele europene. O altă petiție prezentată de un cetățean german privind interzicerea produselor cosmetice cu microplasticuri și 793 din 2015, prezentată de același autor, în ceea ce privește interzicerea folosirii microplasticelor și cosmeticelor în articolele de igienă și produse textile și o ultimă petiție, 695, privind microplasticurile și, în, și biosolidele folosite în fertilizatori agricoli. Petiționarul a spus că nu va nu ni se va alătura, așa că dăm cuvântul comisiei. Paolo da Silva și Andres pe care vor interveni acum. Thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc. O să încep cu petiția sau uh, răspunsul la petiția 2563 din 2014, pentru care două elemente, unul este o interdicție asupra nanoparticulelor și alta o interdicție a microplasticelor, ambele bazate pe principiul precauției și datorită faptului că au un, uh, pot un, avea un efect asupra sănătății publice. Uh, comisia a răspuns în 2016, dar trebuie actualizat acest răspuns în ceea ce privește microparticulele, acum se numesc nanomateriale, și e vorba de uh, materiale cu dimensiuni mai mici de 100 de nanometri. Uh, s-a actualizat definiția acestora și în legătură cu ele Comisia a făcut din 2012 o evaluare cu privire la uh, adecvarea sistemelor de reglementare și uh, sau uh, uh, identificat câteva măsuri uh, de acord fin care trebuie luate în uh, sistem. Mm, aceste materiale uh, nu sunt însă substanțe chimice, nu sunt calificate drept substanțe chimice. Între timp, Comisia a finalizat modificarea anexelor tehnice din regulamentul RICI care se ocupă de substanțele chimice și acum există dispoziții foarte specifice pentru a ne asigura că uh, evaluarea de risc în legătură cu orice substanțe care ar putea fi produse uh, sau importate în formă nano uh, sunt înregistrate în dosare, dosare speciale conform regulamentului RICI. Uh, regulamentul a fost adoptat în decembrie anul trecut și va intra în vigoare uh, în ianuarie 2020 uh, și 2020. Deci toate substanțele chimice, toți, toți agenții care lucrează cu substanțe chimice vor trebui să-și actualizeze registrele și să uh, furnizeze informații specifice cu privire la, la nanomateriale. Aceste modificări, împreună cu cele uh, cu cerințele specifice din alte reglementări, uh, cum ar fi cele privind cosmeticele și așa mai departe, după cum uh, uh, susține Comisia, uh, furnizează suficientă protecție împotriva riscurilor generate de uh, nanomateriale. Și dacă îmi permiteți să trec acum Bine, sigur că o să revizuim în cursul implementării felul în care uh, este aplicată legislația și vom uh, reacționa în conformitate cu rezultatele. În ceea ce privește macroparticulele, uh, microparticulele de plastic, particulele cum vă spuneam, mai mici de 5 nanometri, care conțin uh, polimeri. Acești, aceste materiale au fost uh, subiectul unor dezbateri intense la nivelul comisiei și comisia a acționat încercând să obțină informații pentru a face alegeri informate și a lua măsurile de gestiune necesare. Vorbesc aici doar despre măsuri de management. E vorba de materialele microplastice fabricate astfel, însă nu putem uh, uh, vorbi la fel despre ceea ce se uh, găsește în natură, despre materialele nano create neintenționat sau care provin din, din alte surse ca produse secundare. Estimarea este că cam 6.000 de uh, tone de astfel de materiale sunt uh, eliberate uh, în mediu în fiecare an însă Comisia Europeană a cerut uh, Agenției uh, Europene uh, să, de, mediu să organizeze o consultare publică pe această temă pentru a supune acest subiect discuției diverselor comisii, precum cea pentru evaluarea riscului și așa mai departe. Încercăm astfel să obținem avizele acestora până la începutul anul trecu- uh, anului viitor și apoi Comisia va trata aceste uh, va prelua aceste avize și va încerca să uh, gândească măsuri pentru restrângerea um, pentru restricționarea eliberării de microplastice în natură. Aceste restricții uh, cuprind și uh, uh, interdicția punerii pe piață a microplasticelor, indiferent de mm, uh, felul în care acestea sunt utilizate în procesele de producție. Această situație sau microplasticele au, au apărut în mai multe petiții uh, similare. Cum vă spuneam însă, definițiile au fost modificate și uh, toate sectoarele afectate de aceste modificări vor fi reevaluate individual. Principalele sectoare vizate sunt cosmeticele, fertilizatorii și alte produse chimice. O serie de sectoare vor fi într-adevăr vizate de aceste restricții, iar procesul este în desfășurare. Și o să-i dau cuvântul și colegului meu pentru a vă spune câteva cuvinte. Yeah, perfect. Go ahead. Thank you. Thank you very Mulțumim. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc, să mulțumesc și petiționarilor pentru preocupări. După cum știți, strategia privind plasticul a fost prezentată în ianuarie 2018 și se referă în mod specific la microplastice pentru a liniști preocupările cetățenilor și a oamenilor de știință în legătură cu problema microplasticelor, Comisia și-a arătat intenția să uh, combată apariția microplasticelor, fie uh, a celor uh, produse intenționat, fie a celor eliberate spontan în natură. Vorbim aici despre industria textilă, cauciucuri, și uh, peleți de protecție uh, în um, transportul de mărfuri. Comisia a luat mai multe măsuri în această direcție, începând cu acordul interindustrial la care s-a ajuns uh, după mai multe întâlniri cu reprezentanții industriei textile. E un acord voluntar la care uh, se lucrează acum pentru a găsi metode de eliminare a emisiilor de microplastice, adică um, se caută o standardizare în legătură cu emisiile de microplastice vis-a-vis -vis de um, eliminarea acestora din apa de băut se prevede în directiva privind uh, apa potabilă care este acum în uh, uh, procedură de adoptare. Se prevede deci ca statele membre să monitorizeze în anumite condiții nivelul de microplastice din apa de băut. mai există o directivă care se referă la tratarea apelor uzate din mediul urban și care de asemenea ridică, adică are dispoziții cu privire la microplastice, fie că ele vin din industria textilă sau din altă parte, iar această revizuire a ă, directivei ă, va fi ă, notificată petentului. Suntem deja implicați în sprijinul uh, cercetării din acest uh, domeniu și, de asemenea, finanțăm cu instrumente europene proiecte de cercetare uh, pentru a găsi soluții prin care să evităm apariția microplasticului. Petiționarul se referă mai ales la uh, stațiile de epurare, asta însemnând că ar trebui să um, uh, există obligație de a filtra microplasticele în stații de uh, epurare. Aceste tehnologii sunt încă în curs de studiere, iar Comisia caută tehnologii mai uh, eficiente, pentru că soluțiile de epurare sunt o, doar o soluție la robinet uh, și pentru a uh, eficientiza costurile, companiile care uh, trebuie, trebuie uh, abordate companiile care produc microplastice, adică o abordare la sursă, la izvor. Uh, anul viitor avem uh, programate întâlniri tocmai uh, cu comunitatea științifică ce se ocupă de studierea acestei probleme. Los miembros de la comisión. Acum e rândul deputaților. Cine vrea să intervină? Acesta Livas. To the petitioners who raised this very important topic. Mulțumesc foarte mult. Uh, e un subiect foarte important care este o temere exprimată de foarte mulți cetățeni europeni. Partea bună e că începește să uh, domnească consensul între toate partidele politice la Parlamentul European în ce privește uh, eforturile pe care trebuie să le uh, depunem pentru a combate schimbările climatice. Plasticul este foarte important pentru că producerea și folosirea plasticului face obiectul preocupărilor cetățenilor. Și de aceea, cred că e foarte important să organizăm și o audiere pe acest subiect la începutul anului 2020. Avem foarte multe lucruri care se întâmplă în instituția noastră. În uh, septembrie anul trecut a fost uh, adoptată strategia privind uh, plasticul din Europeană. Până în 2030, toate containerele din plastic urmează să fie reciclabile am cerut Comisiei să introducă și o interzicere la nivel european pentru a elimina agregarea microplasticelor în produse precum produsele cosmetice și detergenții până în 2020. Uh, s-a făcut solicitarea de a lua măsuri pentru a reduce eliminarea microplasticelor din fibrele alimentare și din uh, mm, uh, chiștoacele țigărilor. Parlamentul European a interzis uh, din nou uh, uh, recent produsele din plastic de unică folosință. Deputații au adăugat pe listă și produsele din plastic biodegradabile. E vorba de un tip de plastic care se distruge, dar care își aduce contribuția la poluarea din oceane și de aceea este foarte important ca aceste petiții să fie menținute deschise. Domnul Iar. Colegul meu a zugrăvit foarte bine situația, sunt uh, de acord și eu. Uh, vin și eu cu o sugestie. Da, într-adevăr, ar fi bine să facem o audiere, dar ar fi important uh, să uh, invităm și colegii de la uh, Comisia de Mediu. Trebuie împreună să discutăm toate aceste subiecte. Mie mi se pare foarte important când facem audieri să invităm și colegii de la comisiile de resort, pentru că așa transmitem și un impuls politic într-adevăr, în ceea ce privește această petiție, cu privire la uh, microplastic și la nanoparticule uh, trebuie să fie menținută deschisă pentru că e un subiect foarte important la nivel european. Să vedem când organizăm și audierea. Otra intervențion. Bun. Dacă sunteți de acord, propunerea noastră este să păstrăm petiția deschisă după ce am ascultat intervențiile deputaților să solicităm informații la zi din partea Comisiei privind directiva referitoare la tratarea apelor urbane și rezultatele conferinței părților din noiembrie 2018, să vedem cum se aplică strategia privind materialele plastice și a strategiei referitoare la aceleași materiale. Am ascultat președinte, Comisiei van der Leyen, care ne-a spus că subiectul va fi abordat de către noul colegiu, deci este un subiect important, însă aș mai spune și că vom stabili o audiere comună cu Envi, deci cu Comisia Envi, pentru a discuta chestiunea pe fond. Dacă sunteți de acord, asta e propunerea noastră. Bun, considerăm încheiat acest punct și acum am ajuns la punctul 14, cu o jumătate de oră mai repede decât am prevăzut să începă discuția pe această petiție. Petiționarul nu e aici, ne-a spus că nu va veni, știam. Văd că domnul Da Silva e aici să răspundă la această petiție. Dacă coordonatorii grupurilor sunt de acord, continuăm cu această petiție. Poate că sunt deputați care vor să intervină, să-și prezinte poziția pe această petiție. Putem merge mai departe și dacă um, vine un uh, deputat care ne spune da, ați ajuns prea repede la petiție cum, și nu cum s-a prevăzut. Spun asta pentru că se știe în mare de către deputați la cât trebuie să uh, tratăm fiecare petiție. Și atunci ar însemna că lipsim de dreptul său de a interveni. Deci, intră pe coordonator. Ce vor să facem? Facem o pauză? Începem? Uh, mai târziu, astfel încât toată lumea să aibă dreptul să intervină dacă vrea, sau continuăm și dăm cuvântul celor care intervin când vin. Da, reprezentantul comisiei e aici, deci. Bun, deci continuăm. Oricum facem o pauză pentru că următorul petiționar va veni, deci facem atunci pauza, dar înainte de asta haideți să ne ocupăm de punctul 14. 349 din 2018, prezentată de un cetățean german privind promulgarea legislației referitoare la utilizarea de materiale plastice și petiția 191 din 2018 prezentată de un cetățean german cu privire la reducerea rezidurilor plastice și o altă prezentată de un cetățean britanic în ceea ce privește îmbunătățirea economiei circulare. Nu avem petiționare alături de noi, așa că domnul Da Silva, numele comisiei, are cuvântul. Thank you, Mr. Chair. I would also like to thank... Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și petenților. Ambele solicită acțiuni din partea Comisiei Europene. Petiția 1091 consideră că uh, strategia pentru plastic uh, nu e suficient de coerentă și că nu vine cu măsuri concrete, dar noi considerăm că Comisia este pe calea cea bună pentru că strategia pentru plastic stabilește o viziune pentru uh, plastic, pentru domeniul plasticului, ca el să fie mai uh, durabil, dar și mai competitiv. Abordează de asemenea uh, și chestiunea poluării marine, acțiunile de implementare care deja au fost adoptate în ceea ce privește strategia Uh, pentru plastic au de-a face tocmai uh, cu acest domeniu al uh, poluării. Colegul, a vor, colegul meu a folosit, a vorbit despre restricțiile cu privire la plasticul de unică folosință, dar și directiva privind microplasticul și deputații s-au referit la această directivă. Această directivă stabilește obiective ambițioase în mai multe domenii Vă pot uh, da câteva exemple. De pildă, obiectivul de a colecta în proporție de 90% până în 2029 sticlele din plastic, uh, peturile, apoi și obiectivul de a uh, uh recicla 25% până în 2025 și 30% până în 2030, dar există și produse din plastic care sunt Uh, interzise pur și simplu pentru că există alternative mai durabile care nu folosesc uh, plasticul pe piață și deci uh, credem că directiva este bună și strategia pentru plastic la fel. Și deci că suntem pe făgașul cel bun. Tot în acest domeniu al uh, strategiei pentru plastic, am abordat conținutul de plastic reciclat din, din uh, produse. Uh, la anexa 3 uh, spunem că până în 2025 10 milioane de tone de plastic reciclat trebuie să fie folosit pentru noile produse. Această procedură este în curs. Poate că știți că în 20 septembrie Alianța Circulară pentru Plastic își va prezenta Uh, compromisul și felul în care intenționează să atingă acest obiectiv al plasticului reciclat. Uh, aceste, aceste obiective sunt importante nu numai pentru industria producătoare, pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, pentru că uh, a recicla e mult mai bine decât să produce noi produse cu hidrocarburi, ci această își va duce și uh, uh, contribuția la reducerea deșeurilor din plastic, pentru că de placă, dacă plasticul dobândește valoare, atunci oamenii nu mai vor mai uh, arunca la coș uh, produsele din uh, plastic. Iată, deci, măsuri ambițioase. Noi considerăm că suntem în direcția cea bună, pentru că peste tot în lume Uh, multe țări uh, preiau uh, modelul nostru al Uniunii Europene și multe țări deja pregătesc sau au adoptat strategii pentru plastic, altele încearcă să reducă sau să elimine folosirea plasticului de unică folosință. Premierul canadian, de exemplu, a prezentat propunerea cu privire la plasticul de unică folosință, spunând că se bazează pe uh, modelul Uniunii Europene. Deci, iată, am uh, ridicat șacheta foarte sus. Uh, lumea urmează uh, exemplul nostru, dar și nu numai țările, ci și instituțiile uh, internaționale. UNEP, de exemplu, a uh, publicat o strategie pentru uh, folosirea plasticului de unică folosință, la fel și Convenția de la uh, Bazel a luat măsuri în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Corado Mata. Leonardo își cere scuze, președinta. Mă voi referi la punctul 15, de fapt, acolo voi interveni eu. Deci, ambele petiții uh, și petiția 0082. Deci voi uh, face o intervenție legată de toate cele trei petiții. Poate că îmi dați cuvântul atunci.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 Singura întrebare este dacă să o închidem sau să o lăsăm deschisă. Putem spune, pe de o parte, că uh, există suficient de multe inițiative uh, adoptate de, de către comisie. Mm, există acorduri uh, chiar la nivel mondial, deci putem uh, proceda în felul următor, ori să o închidem, ori să o uh, lăsăm deschisă. Președinta este șefa până la urmă și ar trebui să ia decizia finală. Sunt de acord cu colegul. S-au făcut foarte multe și sunt multe proiecte în uh, curs, dar nu e suficient uh, în acest domeniu al schimbărilor climatice, al reducerii uh, deșeurilor din plastic. Nu cred că facem niciodată de, de ajuns. Deci eu sunt pentru a o păstra deschisă. la președinție. Dacă sunteți de acord, propunerea președinției având în vedere măsurile propuse de comisie în ultimii ani pentru ca materialele plastice să fie mai durabile, utilizarea lor și la fel și pentru deșeurile din plastic și Uniunea Europeană este lider în această luptă la nivel mondial. Am văzut în petiția anterioară cum stau lucrurile, de aceea noi propunem să închidem această petiție dacă sunteți de acord. Bun. Trecem la următoarea petiție. Mi s-a spus că a sosit autorul petiției 1013 din 2018, prezentată de Alexandro Giovanetti din Italia, privind utilizarea unui singur material în ambalajele și mai avem și o altă petiție privind o mai bună utilizare a materialelor din plastic. Domnul Alessandro Giovanetti, sunteți aici? Perfect. Ați adus o prezentare în PowerPoint, nu? Aveți 5 minute, da? Bun. We already know Uh, vă mulțumesc că ați acceptat uh, petiția mea. După cum știți, Uniunea Europeană uh, și Parlamentul European sunt pionieri în lume care se străduie să adopte legi care să protejeze mediul și ființele umane. Deci ultima strategie privind plasticul este un exemplu foarte important în acest sens. Dar ce putem face pentru a reduce deșeurile și pentru a îmbunătăți reciclarea? Uh, sigur că corporațiile uh, aplică legislația europeană uh, doar așa cum le convine. Ambalajul reprezintă în continuare o mare problemă și trebuie, situația trebuie să se schimbe pentru a schimba atitudinea marilor corporații am putea, de exemplu, schimba nu numai dimensiunile ambalajelor, ci și utilizarea lor. Până la urmă, uh, uh, în ceea ce privește uh, materialele, întotdeauna este foarte important ca instrucțiunile să fie aceleași în întreaga Uniunea Europeană, folosind um, semne sau însemne ușor de înțeles de toate categoriile de populație. Nu știu dacă puteți să urmăriți primul diapozitiv. Aici luăm uh, ca exemplu prăjiturile, prăjiturelele pentru copii. Uh, ne-am uitat uh, la uh, ambalaje, deci aveți uh, o cutie mare de carton care conține uh, pungi din plastic, după aceea din nou uh, ambalaje din hârtie și apoi uh, din nou ambalaje din plastic. Deci iată, avem enorm de multe ambalaje, majoritatea din plastic. Uh, Eh, fiecare eh, se poate întreba care dintre aceste materiale sunt eh, utile și care sunt inutile. Și trebuie să găsim o soluție. E valabil acest lucru pentru majoritatea ambalajelor din plastic. Trebuie să ai cunoștințe foarte ample pentru a ști care sunt plasticurile reciclabile și care nu. Um, Plasticul este folosit în mare măsură, câteodată nejustificat. De ce să punem fructe, să ambalăm fructe în plastic? E incredibil. Avem și alte exemple. Aici aveți două tipuri de PET. Avem aceleași, ace, aceleași uh, culori, Uh, dar soliditatea practicului și prețurile sunt diferite. Deci întrebarea este dacă uh, plătim uh, pentru produse sau pentru ambalaje. Aș dori să vă rog să acceptați petiția care va, își aduce, va aduce contribuția la limitarea ambalajelor din plastic. Nu avem suficient timp, deci haideți să ne mișcăm cât putem de repede. Mulțumesc! Thank you. Um, Mulțumim! Aș dori acum să dau cuvântul comisiei. În primul rând, domnului Leonardo Masa, care se va uh, referi la, și la cealaltă comisie. Deci ne spuneați că veți trata împreună trei petiții. Yes, indeed, my, my... Da, într-adevăr, Mă voi referi la cele trei uh, petiții, inclusiv uh, cea din uh, ultima petiție de la ultimul punct de pe ordinea de zi tratat, deci 0758. Mulțumesc că mi acordat cuvântul. Care sunt observațiile Comisiei în legătură cu aceste trei petiții? care se referă la prevenirea generării necesare sau inutile de uh, deșeuri și faptul că uh, ambalajele din plastic trebuie să fie mai bine concepute pentru a ține cont de tratarea lor la uh, sfârșit de ciclu. Iată care sunt obiectivele noastre. Ele sunt abordate în legislația europeană, în mare parte, dar și în inițiative în curs o inițiativă foarte importantă în acest sens, care deja a fost menționată și când s-a discutat petiția anterioară, o reprezintă strategia europeană pentru plastic și economia care a fost, circulară, care a fost adoptată în ianuarie 2018. În ce privește ambalajele din plastic, strategia fixează ca obiectiv ca până în 2030 toate ambalajele din plastic de pe piață să poată fi reutilizate sau reciclate în mod eficient acest obiectiv urmează să fie atins uh, printr-un cadru legislativ mai vast și instrumentul uh, juridic cheie care există din 1994 reprezintă directiva privind ambalajul și uh, deșeurile din plastic, prioritatea sa fiind prevenirea ambalajelor din plastic, după care urmează reutilizarea și reciclarea ambalajelor. Această directivă a fost revizuită anul trecut s-a propus uh, sporirea țintelor de reciclare pentru diverse materiale, mai ales uh, pentru plastic. Uh, pentru plastic obiectivul a fost dublat și în acest context legat de cele două comisii și la ultima revizuire, comisia a fost însărcinată cu examinarea fezabilității întăririi cerințelor în domeniul plasticului, pentru ca plasticul să fie comercializat pe piața europeană. ni s-a cerut să ținem cont uh, de uh, aspecte precum uh, conceperea pentru reutilizare și promovarea reciclării. Aceste cerințe sunt foarte importante ele figurează în directiva uh, respectivă, dar s-a considerat că nu este suficientă pentru ca ele să încurajeze o, un, o ambalaje mai uh, durabile și reutilizabile și acum încercăm să revizuim aceste cerințe din directiva privind ambalajele. Să vedem cum putem să le consolidăm și așa cum se prevede în legislație, pe baza acestei activități, Comisia va hotărâ uh, dacă va pregăti o propunere de revizuire a acestor cerințe și s-ar putea ca până în, uh, la finele 2020 să vină cu o propunere uh, nouă. Unul dintre petenți a spus că trebuie să etichetăm mai bine uh, ambalajele pentru ca consumatorii să înțeleagă mai bine cum să uh, unde să pună la coș uh, aceste uh, ambalaje din uh, plastic. Directiva privind ambalajele cere statelor membre să se asigure că consumatorii beneficiază de informațiile necesare. Uh, Uh, uh, inclusiv informații cu privire la sistemele disponibile la, deci pentru consumatori uh, pentru a colecta ambalajele. De asemenea, informații privind rolul consumatorului în procesul de reciclare și de reutilizare a ambalajelor din plastic. Un alt instrument pe care trebuie să-l menționăm pentru a îmbunătăți conceperea uh, ambalajelor de plastic din, uh, în viitor și care sperăm că va da roade e că în ultima revizuire a directivei cadru privind uh, deșeurile s-a introdus o cerință de a adapta uh, taxele pe care producătorii trebuie să le plătească pentru uh, eliminarea ambalajelor de plastic, deci pe viitor aceste taxe vor trebui să reflecte performanța la sfârșit de uh, ciclu a uh, produselor, mai ales pentru produsele care pot fi ușor reciclate. Uh, în legătură cu aceste taxe așa numite de ecomodulare, Comisia pregătește linii directoare pentru statele membre care vor fi publicate până la finele anului. Și apoi o ultimă chestiune relevantă, care merge chiar mai departe decât uh, ambalajele, tot în contextul reciclării ambalajelor, o reprezintă alianța uh, privind uh, plasticul circular. Este o alianță din 2018 din care fac parte din 30 de factori implicați, deci organizații din lanțul de valoare al plasticului. Această alianță în această lună își va prezenta și adopta declarația și își va prezenta viziunea comună pentru plasticuri uh, reciclate în Europa și angajamente de acțiune, inclusiv în ceea ce privește conceperea produselor pentru că ele să poată să fie uh, reciclate. Uh, Centrul Comun de Cercetare va pregăti linii directoare privind conceperea și um, producerea de uh, produse și ambalaje din plastic. Deci, sugestiile petentului sunt uh, abordate atât prin activitatea legislativă, cât și activitatea în curs. Mă gândesc la simplificarea cadrului de politici, uh, care să stimuleze o mai bună concepere a produselor din plastic, avem și aceste cerințe privind uh, uh ambalarea și apoi uh, uh, liniile directoare privind taxele de ecomodulare. Și sper că astfel, prin aceste măsuri, uh, producătorii să pregătească ambalaje din plastic mai ușor de reciclat pe viitor. Mulțumesc! Thank you. No. Mulțumesc, membrii comisiei domnul Angel Saliva. După cum a spus Comisia, există multe inițiative pregătite sau deja lansate. Problema este amportată doar parțial și nu în totalitate și sentimentul acesta se regăsește la nivelul majorității cetățenilor care sunt confuzi în ceea ce privește reciclarea diferitelor tipuri de materiale plastice. Mulțumesc, doamna Evi. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt și eu de acord cu colegul. Cred că aceasta este o petiție ce trebuie să rămână deschisă, inclusiv pentru că atrage atenția pe un subiect care trebuie să fie abordat în mod constant și cu un nivel mai mare de ambiții de către instituțiile europene. Comisia Europeană, în analiza sa, ne-a vorbit de mai multe inițiative care se vor lansa în următoarele luni. Mă gândesc la revizuirea cerințelor esențiale pentru ambalaje, răspunsul dat de producători, care vor fi orientările pentru statele membre pentru a orienta cât mai bine directiva. Eu cred că avem datoria să păstrăm atenția pe acest subiect pentru că reduce în prezent, utilizarea plasticului în multe domenii esențiale. Am început să facem pași importanți. Suntem văzuți ca lider în acest domeniu, însă e adevărat în același timp că acești pași înainte nu sunt uh, niște pași care să ducă la ceva concret. Mă gândesc la recipientele din plastic pentru apă, unde nu am văzut prea mari și curajoase obiective de reducere. De aceea eu cred că repetiția poate rămâne deschisă pentru o viitoare verificare din partea noastră. Mulțumesc! Perfect, grație! Perfect, mulțumesc! Mai sunt alte petiții? Grup, dorințe de a interveni? Deci, mai dăm două minute autorului petiției, dacă doriți să răspundeți, sigur, dacă doriți. Da, mulțumesc. Am înțeles că nu v-ați centrat exclusiv pe acest subiect. Mai sunt încă multe lucruri de făcut pentru a duce mai departe problema acestor deșeuri. Nu mă așteptam ca <laughs> să văd că în Belgia nu se reciclează nimic. Într-un bar, am fost într-un bar și am văzut că nu se reciclează nimic și m-a mirat acest lucru. E foarte ciudat. Nu știu de ce nu sunt respectate aceste direcții, directive sau orientări europene de toate țările. Sper că o să rezolvăm în curând problema. Thank you. Eh, la propuesta de... Propunerea prezenției pentru această petiție este să o păstrăm deschisă. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în septembrie anul trecut, o strategie pentru plasticul în economia circulară și după ce am auzit intervenția Comisiei, care ne-a spus că trebuie să continuăm să revizuim cerințele legate de ambalaje și având în vedere importanța acestui subiect pentru toate, toți cetățenii europeni, o păstrăm deschisă și Continuăm cu aplicarea strategiei privind plasticurile și reducerea impactului asupra mediului de către mai multe materiale din plastic în statele membre. Deci asta e propunerea noastră. Dacă sunteți de acord, trecem la punctul următor, petiția 1124 din 2028, prezentată de un cetățean polonez cu două semnături privind bunăstarea albinelor melifere. Petiționarul n-a putut să ni se alăture astăzi și de aceea dăm cuvântul comisiei domnului Denis Simonin. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu o să vorbesc în franceză. Răspunsul comisiei este structurat pe mai multe puncte care acoperă competențele mai multor servicii. O să încerc să fac o prezentare de sinteză ca să fie mai ușor de înțeles. În ceea ce privește bunăstarea albinelor, ca atare nu există texte specifice. Legislația se referă la bunăstarea animalelor, dar se focalizează pe animalele vertebrate, pentru că acolo avem date științifice relativ unanime și spunem că există o formă de conștiință la animalele vertebrate. La albine lucrurile sunt încă deschise la nivel de dezbatere și deocamdată ține de competența statelor membre. Asta ca o primă frază introductivă generală. Acestea fiind spuse, există o serie de măsuri specifice ce pot fi regăsite în diferite politici, politica agricolă comună, de exemplu, unde există planuri naționale pentru apicultori, pentru a susține sectorul apicol uh, și care prevăd cofinanțarea programelor naționale pentru protecția albinelor și includ o serie de măsuri de protecție privind conservarea și gestionarea albinelor. Aceste programe naționale sunt validate și cofinanțate de la nivel european. În măsurile PAC există în mod orizontal general o serie de elemente care pot contribui la protecția albinelor, în special în ceea ce privește primul pilon de înverzire a politicii agricole, protecția pajiștilor permanente, diversificarea mm, mediului ecologic, protecția biodiversității, Există deci o serie de măsuri care vizează favorizarea biotopului pentru albine, nu doar pentru cele domestice, ci pentru protecția tuturor tipurilor de polenizatori. Există o serie de măsuri apoi în cadrul dezvoltării rurale care pot încuraja măsuri privind protecția polenizatorilor. Există în cadrul politicii de mediu un program, o inițiativă care a fost adoptată în iunie 2018 privind polenizatorii sălbatici. Nu e o măsură care vizează neapărat albinele de crescătorie, dar există mai multe măsuri referitoare la utilizarea uh, măsurată a pesticidelor, protecția împotriva speciilor invazive, și o creștere a conștientizării problemelor cu care se confruntă polenizatorii. Și pentru în închidere, în cazul Digisante există măsuri de protecție împotriva bolilor specifice albinelor în contextul importului, să spunem, a bolilor străine în Uniunea Europeană, precum și schimburile de albine între statele membre. O să trec repede prin măsurile care există la nivel european în ceea ce privește albinele de crescătorie, care vizează și polinizatorii sălbatici. Acestea au fost. Uh, în cadrul PAC, e posibil să există o serie de consolidări ale măsurilor pentru programele naționale de protecție a sectorului apicol și în ceea ce privește înverzirea PAC pentru a, mai, pentru a proteja mai bine uh, anumite populații. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Acum e rândul membrilor comisiei. Există vreun membru al comisiei care dorește să intervină pe acest punct? Am ascultat, am citit, să spunem, petiția mai degrabă și am ascultat intervenția comisiei. Ni s-a spus că nu există măsuri concrete pentru albinele de crescătorie, deci că există măsuri generale, dar nu concrete că avem reforma PAC, că pot fi consolidate măsurile pentru protecția sectorului albinelor. Propunerea președinției este să păstrăm deschisă această petiție, să o trimitem spre informare uh, Comisiei pentru sau uh, dire, comisarului pentru dezvoltare rurală, domnului Hogan sau următorului comisar, și un aviz însoțitor. Dacă nu se opune nimeni, asta ar fi propunerea comisiei și acum trecem la următoarea petiție. 611 din 2018, prezentată de domnul Ismael Sanchez Castillo din Spania, în numele Comitetului Provincial din Sevilla, cu privire la taxele Statelor Unite impuse asupra măslinelor negre care vin din Spania. Autorul petiției este aici, bine ați venit, aveți 5 minute ca să vă prezentați petiția. El sector de sectorul măslinelor de consum în Sevilla uh, angajează cam 10.500 de persoane. Este foarte sancționat acest sector și lucrătorii suferă deja de mulți ani uh, în ceea ce privește protecția pentru convențiile de muncă, în ceea ce privește contractele temporare și acum sunt afectați și de aceste taxe disproporționate care sunt impuse de administrația Trump pentru măslinele negre de masă. După cum știți, departamentul SUA a impus drepturi compensatorii pentru importurile, care a ajuns până la 34,75% în cazul măslinelor negre, ceea ce a dus la exporturile din Spania, eh, care au scăzut cu 42, peste 42% în 2018, adică 26,7 milioane de kilograme erau exportate în trecut și acum a ajuns la aproximativ 14 milioane. În august 2018, exportul a căzut cu 60% și a trecut de la 11,2 milioane de kilograme la 4,4 milioane de kilograme, adică 6,8 milioane de kilograme mai puțin. Ne temem cu toții că această practică uh, va dispărea progresiv de pe piață și până la urmă va dispărea de tot. Există Maroc, uh, există Egiptul, care vând măsline negre în Statele Unite, care au crescut 75,6%, trecând de la 3,4 la 5,9 milioane de kilograme. Aceste măsuri tarifare sunt injuste și abuzive și nu se adresează doar măslinelor negre din Spania, ci întregii politici agricole comunitare. Uniunea Europeană cere ca OMC-ul să formeze un panel pentru a studia legalitatea măsurilor luate de SUA împotriva importului de măsline negre de consum. Petiția am înregistrat-o acum un an și jumătate în urmă și iată că astăzi o discutăm, dar să nu ne mințim singur. Procesul este unul foarte vast, foarte complicat și există mulți lucrători din provincia noastră, din Sevilla, Andalusia, uh, care uh, nu-și mai pot desfășura activitatea și care plătesc, plătesc aceste conse- consecințe. Statele Unite spun că subvenționarea politicii agricole comune um, este cea care funcționează în avantajul crescătorilor de măsline și că asta contravine normelor globale și că poate fi un precedent pentru cei care concurează cu produsele UE care sunt subvenționate de PAC. Dar Uniunea Europeană trebuie să se să apere uh, măsurile împotriva tarifelor impuse de SUA. Este un caz de politică agrară de prim nivel. Administrația Trump uh, cauzează daune obiective sectorului și PAC-ului. Și asta este un domeniu în care în Uniunea Europeană trebuie să fim uniți, așa cum se întâmplă peste tot în ceea ce privește măslinele. Uh, începem de la cultivator până la sindicate, toți trebuie să fim uh, uniți și să acționăm tranșat, cum s-a întâmplat și în cazul oțelului și aluminiului. Încercăm să inversăm tarifele impuse, dar înțelegem că UE trebuie să pregătească măsuri compensatorii sau ajutoare asociate pentru sectorul măslinelor pentru a contracara daunele acestea și care uh, deocamdată sunt plătite de lucrători. Trebuie să căutăm noi piețe pentru aceste produse de calitate și trebuie să compensăm pierderile economice cu care se confruntă producătorii din Selvilia. Vorbim de multe locuri de muncă, mii de locuri de muncă care sunt afectate direct sau indirect și există o serie de companii din aceeași regiune care sunt afectate de această răutate a administrației Trump. Eticatorii, fabricanții de recipiente, cei care prelucrează măslinele, transportatorii, inclusiv cei care fac studii și închei aici, dacă nu găsim o soluție la această situație, uh, vor fi aduse în discuție toate relațiile bilaterale cu țara condusă de Trump, inclusiv apărarea. Avem cinci baze americane în Spania, unele din ele în Andalusia, există o bază militară în Moron și motorul economic pentru aceasta este tocmai uh, producția de măsline de masă. Mulțumesc, domnule Sanchez. Dăm acum cuvântul comisiei. Avem doi membri ai comisiei care vor interveni. Doamna Corodima și domnul Pagon pentru agricultură. Dar începem cu doamna Corodima. Well, señor Pavon. Okay, don't... Bun, atunci domnul Pavon. Presidente, eh, um, y gracias al señor Ismael. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Sanchez pentru această poziție. O să vorbesc în engleză, o să prezint în engleză intervenția mea. As a position for this petition, which of course, uh, as you know, has taken already for one... Scuze. About this. Această petiție se discută, uh, după cum știți, de mai bine de un an la Parlament. Vă pot asigura că uh, Comisia împărtășește aceste opinii. Trebuie să amintim că investigația s-a desfășurat uh, în uh, contextul în care administrația Trump recurge la măsuri restrictive comerciale, nu numai cu Uniunea Europeană, ci și cu alte țări din lume, cu alți parteneri comerciali și procesul de anchetă uh, nu a fost deloc ușor parte, uh, colegii mei care sunt aici alături de mine au experiență cu acest tip de investigație și pot să vă spună că uh, a fost una foarte dificilă. Administrația americană a cerut o, un volum uh, enorm de informații pe termen limită imposibil de respectat. A trebuit să ne coordonăm cu comisia și Uh, Ministerul Agriculturii din uh, Madrid uh, cu regiunea Andaluzia, cu guvernul regional de acolo și cu companiile producătoare, dar indiferent de toate aceste eforturi, administrația Trump a decis să meargă înainte cu acele accize și să le impună. Trebuie să Vă mai spun că aici a trebuit să ținem cont și de o Uh, diplomație comercială. Am scris uh, uh, ambasadorului nostru la Washington, care a luat legătura cu Departamentul Agriculturii de la Washington, cerând explicații și atrăgând atenția asupra riscurilor de asemenea, pentru că Uniunea Europeană nu este singura care furnizează Uh, subvenții de tip Green Box și putem spune că uh, practic americanii cu această anchetă își uh, trageau singuri în glonț în picior. Comisarul Agriculturii însuși a uh, discutat cu secretarul american al agriculturii pe această temă. Suntem de acord cu dumneavoastră că acum riscul nu este doar uh, la adresa consumatorilor și producătorilor din Andaluzia și Estramadura. Este ceva mult mai uh, mare în joc și anume politica agricolă comună. Investigația a descoperit lucruri foarte grave, precum uh, uh, subvenții ascunse, care ar putea să uh, facă subiectul unor alte anchete ulterioare și asta ar putea să ducă la un cutremur în acest domeniu agricol, în politica agricolă comună, iar problema, repet, este o, o prioritate în continuare pentru DigiTrade și pentru DigiAgri. Spuneați mai devreme că aș dori să vedeți un fel de compensații pentru acest sector. Noi uh, am analizat problema, știm exact uh, cât uh, de mari sunt pagubele, cât au suferit producătorii, care sunt pagubele la export. Știm că trebuie să facem ceva, am încercat deja și unul din lucrurile pe care le-am făcut a fost, pentru că știm că producătorii spanioli au pierdut piața americană, pentru, olive, pentru măsline negre, nu pentru cele verzi, dar pentru cele negre, da? Am încercat să facilităm niște aranjamente, niște activități de promovare finanțate uh, de DG uh, Agri și cofinanțate, deci, de Comisia uh, Europeană în proporție de 70%. S-au plătit, deci, aceste campanii de promovare pe piețele americane pentru a găsi, deci, și piețe alternative în afara Europei. Am invitat producătorii spanioli să apeleze și la programele de dezvoltare rurală, pentru că, după cum știți, acum sunt doi piloni, plățile directe și dezvoltarea rurală în cadrul politicii agricole comune. Deci avem uh, programe de dezvoltare, fonduri acolo, foarte interesante. Ne referim și la posibilitatea ca sectorul să obțină uh, uh, subsidii de minimis. Uh, statele mm, membre au posibilitatea de a acorda 200.000 de euro fiecărui uh, fermier uh, afectat pe o perioadă uh, de uh, trei ani consecutiv. Spania, deci, ar putea să furnizeze aceste ajutoare fără măcar să notifice comisia. Mm, ar fi de deplină legalitate. Există această marjă de manevră și nu e nicio nevoie să ceară permisiunea comisiei. Știu că majoritatea dintre dumneavoastră ați mai scris uh, petiții și v-ați gândit la măsuri de piață Uh, sub uh, politica agricolă comună, dar analizând problema cu privire la măsuri de piață și compensații pentru producători, trebuie să nu uităm că <clears throat> trebuie respectată uh, legislația. Aceste Uh, condiții pentru declanșarea măsurilor de piață sunt foarte bine definite. Și chiar dacă a existat un impact real asupra producătorilor, condițiile care trebuie îndeplinite din legislație pentru a declanșa aceste compensații uh, prin măsuri de piață sunt foarte stricte și nu sunt îndeplinite. Dar există, vă spuneam, uh, promovare, ajutoare de acel tip de care vă vorbeam adinauri, și acum cred că, cu permisiunea doamnei președinte, o să-i dau cuvântul colegei mele, Emi, o să-i dau cuvântul și uh, lui Arcadius uh, de la uh, DigiTrade mai târziu. Mulțumesc. După cum a explicat colegii de la Digi, uh, colegul de la Digi Agri, în cadrul acelei anchete, împreună cu autoritățile spaniole, Uh, ne-am referit la consultările uh, de care aveam nevoie și în cadrul uh, Organizației Mondiale al, a Comerțului. Aceste consultări au, procedura a fost demarată la Organizația Mondială a Comerțului și acum se formează o comisie care sperăm să înceapă activitatea Că de curând, uh, având sarcina de a examina compatibilitatea unor măsuri cu regulile OMC. Avem și câteva probleme în plus față de cele menționate de către petiționar, care sunt uh, um, menționate de noi și uh, e vorba în special de uh, plățile directe au mai fost ridicate niște probleme pe care noi le uh, contestăm. Uh, ele se bazează pe uh, legislația americană care presupune că beneficiile unor um, subvenții trec de la producători la procesatori și încă Lucrăm de asemenea la niște calcule privind compensațiile pentru unii dintre uh, producătorii implicați în acest uh, proces. Uh, toate aceste aspecte au fost deja menționate și de petiționar. Lucrurile durează, trenează. E un proces de durată însă și sperăm ca, în general, pentru PAC și pentru producătorii spanioli să se încheie cu succes. Senor Ajus Saliba. So here we are witnessing another protectionist and aggressive strategy. Așa cum explica peti petiționarul, aceste măsuri pot uh, uh, duce, așa cum s-a spus și în rezoluția Parlamentului din martie 2018, la pierderi de până la 700 de milioane de milioane de euro pentru sectorul respectiv. Și partea cea mai proastă este că s-ar putea să se creeze un uh, precedent uh, periculos, pentru că taxele vamale americane ar putea să invite și pe alți membri OMC să uh, pună uh, sub semnul întrebării politică agricolă comună, uh, care ar putea avea un impact economic uh, asupra Uniunii Europene și uh, asupra uh, modelului agricol al Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană trebuie să continue să facă tot ce poate pentru a sprijini fermierii și agricultorii europeni. Dar, în același timp, trebuie să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a da uh, compensații și despăgubiri fermierilor care au fost uh, Uh, uh, loviți de această strategie comercială agresivă. Grupul Popular, Domnul Foido are acum cuvântul din partea grupului popular. Mulțumesc, domnule, domnule președinte, mulțumim în primul rând reprezentanților Comisiei pentru informații. Sunt într totul de acord în numele PP-ului cu poziția petiționarilor. Noile taxe impuse de SUA pentru uh, Măslinele negre din Spania sunt foarte dăunătoare pentru Spania. Să nu uităm că Spania este prima țară producătoare de măsline de masă din lume. 21% din producția globală vine din Spania și Andalusia este prima regiune din Spania cu aproximativ 80% din totalul producției. Provinciile cele mai afectate sunt Sevilla, Cordoba, Malaga și Casere. Pierderile se ridică la peste 35 de milioane de euro și credem că anul acesta pierderile vor fi și mai mari chiar. Peste 10.000 de locuri de muncă directe și indirecte depind de acest export și riscă să dispară. Vrem să subliniem că nu este o amenințare exclusivă pentru acest sector al măslinelor de masă. Nici nu este vorba despre o amenințare exclusivă pentru Spania aceste tarife noi ale impuse de administrația Statelor Unite pun sub semnul întrebării întreg sistemul de ajutoare din PAC. Recunoscut și sprijinit de altfel de Organizația Mondială a Comerțului. Prin urmare, putem conchide că este vorba de un experiment care poate avea repercursiuni în întreaga Europa și încheie aici. Vrem, în mod ferm, să mulțumim pentru sprijin Comisiei Europene și pentru denunțarea, să cerem denunțarea la nivelul OMC, sperând că vor fi adoptate măsurile necesare, așa cum ați spus, până la eliminarea tarifelor în cauză. În al doilea rând, PPE-ul crede că trebuie să se compenseze daunele suferite de acest uh, sector cu măsuri suplimentare de ajutor cu 5 milioane de euro pentru a apăra o cauză care nu este doar spaniolă, ci europeană. În al treilea rând, nu putem permite ca acest sector să sufere singur un atac dirijat împotriva întregii agriculturi europene. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Rodriguez din partea grupului Renew. Muchas gracias, presidenta. Sí, eh... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să intervin pentru a sprijini propunerea făcută de autorul petiției și, de asemenea, poziția Comisiei în acest conflict. Aș vrea, de asemenea, să cer un efort mai mare și un răspuns mai ferm. Cum s-a spus aici, Spania este cel mai mare producător din domeniul măslinelor de consum o piață foarte importantă de export în Statele Unite. Andalusia produce peste 80% din producția spaniolă de măsline și măslinele negre din Spania. au fost supuse unor măsuri care nu se justifică, sunt clar eh, disproporționate și care slăbesc eh, practic sau încalcă normele Organizației Mondiționale a Comerțului. Încalcă normele pentru că în prezent, așa cum a spus reprezentantul Comisiei, nu există absolut nicio dovadă fie că vorbim de dovezi suficiente sau insuficiente, că importul de măsline negre din Spania ar fi adus atingere sectorului de producție din SUA. Pedeapsa aceasta dată măslinelor negre din Spania, dacă îmi permite să o numesc așa, este declanșată de o decizie luată la nivel politic, este un efect al protecționismului american. Ajutoarele pentru PAC și mai concret cele primite în acest sector, după cum știm, nu stimulează producția pentru că nu sunt specifice sectorului, nu stimulează exportul și nu au legătură cu prețul produselor. Tocmai din acest motiv sunt în căsuța verde, am o, um, în Casa Verde a Organizației Mondiale a Comerțului și nu au impact asupra comerțului internațional. Asta se știe foarte bine și la nivelul administrației americane și de aceea concluziile grupului de lucru special solicitat de Comisia Europeană nu pot să fie altele decât declararea acestor tarifuri ca fiind ilegale. Statele Unite încă de la început au încercat să pună bariere în calea negocierilor bilaterale în cadrul OMC în primul rând și apoi uh, și în crearea acestui grup de lucru care, în ciuda barierelor, a putut fi format și a început să funcționeze. Dar ce vreau să spun este că, în mod special, în acest domeniu, Comisia trebuie să uh, ajute la finalizarea discuțiilor în acest grup de lucru și trebuie să facem față nevoii de a compensa daunelor enorme deja suportate. Apoi, să nu uităm că uh, lucrurile nu se opresc aici, deși au început cu un an și jumătate în urmă. Sigur, Comisia nu poate lăsa izolat un sector nu putem aștepta ca doar ei să fie pedepsiți. Asta pune sub semnul întrebării pacul, domeniul ajutoarelor și trebuie să răspundem daunelor care deja au fost suferite pentru că nu e un produs până la urmă aici. E vorba de producători, e vorba de peste 10.000 de locuri de muncă, ce riscă să dispară, este vorba de viața multor familii și este vorba de economia rurală din multe municipii unde producția și prelucrarea măsinelor negre este un element vital pentru existența acestor economii. Mulțumesc! Mulțumesc! Asina Regoare acum cuvântul. Mulțumesc! Profit pentru a susține că această petiție să rămână deschisă. Cred că toate grupurile sunt de acord. Uh, domnul uh, autor al petiției a spus foarte bine care este impactul asupra lucrătorilor din zonă și uh, asupra dezvoltării economice a regiunii mai ales că vorbim despre o regiune care economic depinde de această producție, de genul acesta de culturi. Mai adăugăm în plus că acesta nu este un uh, eveniment local. Riscurile se manifestă la nivelul întregului PAC. Prin urmare, subiectul este unul foarte important. Dar în timp ce ne hotărâm cum o să ieșim din această încurcătură, uh, cred că este esențial să se ajungă la un angajament, să se ajungă la uh, o monitorizare a faptului că aceste ajutori uh, vor exista, vor fi concrete și că nimeni nu este lăsat deoparte sau lăsat izolat singur, agricultor, exploatații și așa mai departe. Trebuie să auzim niște măsuri reale și un calendar concret din partea Comisiei. Doamna Aguilera. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu aș vrea să mulțumesc și să-l felicit pe autorul petiției care a menționat situația creată cu aceste tarife impuse pentru măslinele negre. Există o rezoluție, practic de 2 ani ne ocupăm de subiectul acesta și aș vrea să adaug încercând să nu repet ce s-a spus aici de către grupurile politice. În ceea ce privește, deci, comisia. Când s-au impus aceste tarife a, pentru oțel și aluminiu, a, efectele n-au fost așa de sensibile Înțeleg că amploarea economică nu este aceeași pentru oțel sau măsline, dar impactul la nivel local și regional pe care îl avem și posibilele repercursiuni ulterioare sunt diferite, pentru că aici există o amenințare cu noi tarife care să vină din partea Statelor Unite. De aceea eu cred că trebuie să înțelegem că aceasta nu este o problemă doar a Anduluziei, a Seviliei, a Spaniei. E o problemă ce ține de ajutoarele PAC. N-a fost ușor să observe comisia asta, dar până la urmă a reușit să o observe și există un impact asupra exploatațiilor, exploatații ce există de peste 50 de ani în Statele Unite, cu, mare, um, cu un mare prestigiu Asta nu este întâmplător. Vorbesc de trei companii care aveau o poziție pe piața americană la care s-a lucrat, s-au făcut investiții de peste 50 de ani. Și aceste companii au semnalat și au pus sub semnul întrebării ajutoarele care existau de mult. Companii care aveau un domeniu uh, clar pe piață și cu aceste tarife au fost scoase pe pia- de pe piață, practic. Comisia a admis acest lucru, a ajuns la OMC, a fost un proces lent, e adevărat, ne bucurăm însă totul că s-a declanșat, inclusiv din Parlament, e bine să continuăm, e bine să păstrăm petiția deschisă și, în plus, în ceea ce privește ajutoarele, trebuie să înțelegem că sunt minime. trebuie să stabilim un sprijin care să fie ocupat, oferit acestei companii și lucrătorilor, care vor avea mult de suferit, pentru că evident că piața SUA era piața principală pentru aceste companii. Și dacă această companie cade, e o cooperativă cu peste, aproape 2000 de asociați eh, care va fi afectată și evident că asta se va resimți la nivelul întregului teritoriu. S-a făcut lucru până la urmă la comisie, deși a început mai greu. Uh, grupul nostru a ajutat în unanimitate. Mă bucur că am avut unanimitate între grupuri. Mulțumesc uh, autorului petiției pentru că a adus acest subiect în discuție și, repet, cerința mea ca petiția rămână, să rămână deschisă. Soluția nu este ca plata să fie făcută de uh, agricultori spanioli sau de Spania. E un lucru injust și trebuie rezolvat la nivel european. Mulțumesc. Înainte să încheiem, două minute pentru autorul petiției. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia a făcut o treabă bună. Mulțumesc tuturor pentru intervenții, uh, atât comisiei cât și deputaților ajutoarele și măsurile compensatorii nu sunt concrete deocamdată, pentru că Comisia a recunoscut că deocamdată nu s-a găsit forma uh, ideală pentru a concretiza aceste lucruri. Comisia și-a manifestat uh, neplăcerea față de aceste tarife impluse de americani. Am văzut că toți deputații sprijină cerințele noastre au intervenit și ne-au spus că subiectul acesta este unul important în Parlamentul European și poziția Parlamentului este uh, una singură toată lumea se pronunță într-un singur glas, care glas sperăm noi să se concretizeze într-o acțiune. De aceea, doamnă președintă, vă cerem și noi să lăsați petiția deschisă până când aflăm care este soluția găsită la conflictul pe care îl discutăm pentru a recunoaște, a sprijini și a fi solidar față de peste cei 10.000 de lucrători în domeniul măzlinelor negre din sudul Spaniei. Mulțumesc domnului Sanchez pentru petiție și pentru prezența de astăzi alături de noi pentru a prezenta petiția. Am auzit poziția comisiei, a autorului petiției, am auzit uh, poziția deputaților din comisia noastră. Propunerea președinției ar fi să păstrăm deschisă această petiție. Și aș vrea să cer comisiei să aibă în vedere acest sector al măsurilor negre din Spania, dar asta în uh, cadrul pacului în întregime. Deci propunerea noastră este să urmărim de aproape solicitările formulate de UE către OMC pe acest subiect și am cere să ne furnizați toate informațiile în acest sens din partea Comisiei către Parlament, ca să știm cum evoluează discuțiile. Aș vrea de asemenea să vă rog să ne informați cu privire la toate deciziile adoptate în ceea ce privește ajutoarele în cadrul PAC, pentru că, așa cum se arată în petiție, riscurile se manifestă nu doar la nivelul acestui sector în Spania, ci la nivelul întregului PAC. Și asta este propunerea președinției Comisiei în ceea ce privește această petiție. Mulțumesc! Din păcate trebuie să plec pentru că urmează un vot. Nu, mai pot rămâne pentru că mai avem un ultim punct, ultima petiție pe ordinea de zi, 894 din 2017, prezentată de un cetățean italian privind aplicarea asimetrică a ajutoarelor de stat între Germania și restul Uniunii lucru care modifică funcționarea pieței comune. Nu avem autorul petiției, n-a putut să se alăture, așa că o să dăm cuvântul reprezentantului comisiei, Salim Medgol, care va interveni pe această petiție. Thank you very much. Um, um, now this... Mulțumesc. Petiția se referă la uh, regulile din tratate ce guvernează ajutoarele de stat. Comisia noastră probabil că este conștientă de aceste reglementări. Regula generală este că ajutoarele de stat sunt interzise. Există însă o serie de situații stabilite în tratat în care ajutoarele de stat pot fi acordate. Iar această petiție se referă la unul din aceste cazuri, la o astfel de derogare. E vorba de articolul 1072 uh, litera C, care se referă la uh, uh, uh, ajutoarele de stat acordate de uh, statul german pentru a uh, compensa Uh, diferențele, um, rămânerea în urmă din punct de vedere economic a uh, fostei republici est-germane. Acest uh, lucru a dus la un tratament inechitabil al statelor membre prin faptul că s-a permis unor uh, Uh, creditori din Germania să beneficieze de um, ajutare de stat în condiții uh, mult mai avantajoase. Petiția pare să reflecte o interpretare a acestei dispoziții care nu este în conformitate cu scopul său și nici în conformitate cu felul în care a fost interpretată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Curtea a examinat această dispoziție într-o serie de uh, alte ocazii și a stabilit două limite foarte clare pentru cazurile în care poate fi aplicată. Prima limită se referă la faptul că se poate permite ajutor numai pentru a compensa acele pagube direct provocate de fosta divizare a Germaniei. De exemplu, refacerea rețelelor de comunicații dintre cele două foste state. O dispoziție care figura, figura din care data din 1957. Un alt lucru clar din legislație din uh, jurisprudență este că diferențele de dezvoltare dintre vestul și estul Germaniei, dintre landurile care erau în fosta Republică Federală, dacă pot să-i spun așa, și landurile care erau în fosta Republică Democrată Germană. Deci aceste diferențe de dezvoltare între două părți ale Germaniei nu se pot invoca pentru a beneficia de ajutoare de stat. Deci e foarte clar că acest articol, dacă fi să se aplice conform jurisprudenței curții, ar trebui să aibă o legătură directă cu costurile apărute în urma divizării țării și care în oarecare măsură încă există. Dar nu se aplică asta. Sigur, dat fiind uh, faptul că Germania s-a reunificat cu în jur de 30 de ani în urmă, aproape 30 de ani, e corect acum să spunem că această dispoziție nu mai are nici uh, o valoare practică și atunci uh, nicio uh, decizie cu privire la ajutoarele de stat nu s-a mai luat pe baza acestei dispoziții. În opinia Comisiei, nu este corect să spunem că dispoziția 1072 ce ar duce la un tratament inechitabil pentru statele membre sau ar pune în pericol echilibrul pieței interne. Cred că, din potriva, această dispoziție se referă la un context istoric foarte uh, clar. și care, datorită uh, unui uh, parcurs fericit al istoriei nu mai are astăzi relevanță. Deci uh, credem că uh, petiția nu are fundament. Mulțumim. Dintre membrii, cine dorește să ia cuvântul? Domnul Falcă. Domnul președinte, este clar că avem de răspunsurile clare atât din partea Curții Europene de Justiție cât și a Comisiei și uh, Petiționarul, punând în discuție excedentul, uh, nu are susținere pentru ceea ce înseamnă un ajutor de stat. De aceea propunem să închidem petiția, având în vedere explicațiile date de Comisia Europeană cu referire la articolul 1072C. Gracias, la señora Evi. Mulțumesc, doamna Evi. Mulțumesc, doamnă președintă. Sincer, eu am o poziție diferită față de colegul meu pentru că pornesc de la un aspect de bază, având în vedere cele spuse de autorul petiției. Pe baza datelor oficiale actualizate, în Germania, unde există derogări în ceea ce privește ajutoarele de stat, și chiar dacă n-au fost folosite până în prezent, totuși există oficial această posibilitate în tratate și sunt mai prospere aceste regiuni decât alte teritorii din Uniunea Europeană și din alte state membre care trebuie să respecte integral normele în ceea ce privește ajutoarele de stat. Deci, dispozițiile de la articolul 107, uh, care prevăd aceste derogări, justificate de dezavantajele economice ale acelor regiuni din Germania, care țin de împărțirea Germaniei în două țări, pentru că de acolo au pornit, sunt de acum depășite. trebuie să fie eliminate, spunem, așa cum se arată și în tratatul de la Lisabona, care menționa acest lucru în articol. Noi credem că toate regiunile trebuie să poată beneficia de flexibilitate în ceea ce privește ajutoarele de stat. Nu vrem să punem uh, în discuție un punct de vedere uh, diferit. Comisia Europeană trebuie să vină cu astfel de propunere către Consiliu ca asta să se întâmple. Eu sper să se întâmple cât mai repede, uh, astfel încât să nu uh, mascăm aceste ajutoare, practic, uh, în plăți pentru dezavantaje de regiuni. Comisia Europeană pare să fie implacabilă în ceea ce privește procedurile de infracțiune în statele membre, dar n-a intervenit niciodată pentru a sancționa Germania, care de șapte ani cauzează mari eh, dezechilibre macroeconomice din acest punct de vedere. Cu un surplus comercial de peste 7% din PIB. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona n-au fost adoptate decizii privind ajutoarele de stat, deci propunem Iată că se propune abrogarea astăzi. Și asta are impact asupra întregii imagini a Uniunii Europene. Și sugestia mea este să păstrăm petiția deschisă. Uh, Miss Danoca. Doamna Tanoca. I also would like to... Și eu am aceleași argumente ca doamna Evi. Istoria e istorie și e complicată, dar a fost complicată pentru toată lumea în Europa. argumentul aici este că se încalcă legislația europeană. Și nu vreau să repet argumentele doamnei Evi, dar și propunerea mea este să mai lucrăm puțin la această temă, într-un fel sau altul, dar nu să închidem petiția. thanks very much. Doamna Gilden, mulțumesc și eu înclin să fiu de acord cu colega de pe PPE. Răspunsul, comis- uh, a, răspunsul comisiei a fost destul de clar. Sunt mai multe lucruri amestecate aici. Trebuie să ne asigurăm că regulile ca ajutoarelor de stat sunt foarte clare. Dar mi-e teamă că avem mai multe uh, probleme aici uh, și că se amestecă dezbateri politice interne uh, în uh, evaluarea felului în care se aplică legislația europeană. Deci uh, nu cred că trebuie să mai ținem deschisă această petiție. Mulțumesc, am ascultat, uh, auto, am citit petiția, am ascultat comisia, am ascultat membrii comisiei și propunerea noastră este să considerăm încheiată discuția acestei petiții și să o închidem. Măsurii, măsurile sunt uh, în concordanță cu jurisprudența Curții de Justiție. Încheiem aici discuțiile comisiei noastre pe astăzi și ne revedem mâine la ora 9 pentru a continua discuțiile. Mulțumesc! Mañana se en esta sala también? Sí.